Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Sper că putem începe întâlnirea noastră. Cea de-a doua parte a workshopului nostru privind Bruxelles 1. Interpretare engleză, germană, italiană, poloneză. Bună dimineața încă o dată, doamnelor și domnilor! Vă salut încă o dată cordial, de data aceasta în limba engleză, în limba poloneză, mă scuzați. Și aș dori să îi salut în mod deosebit și pe oaspeții noștri. Îmi cer scuze pentru complicațiile apărute cu două săptămâni în urmă, când am programat deja o ședință comună, dar uh, atunci a existat această pană de curent în acest cartier din uh, Bruxelles, afectate au fost și clădirile Parlamentului European și în urma acestui incident uh, nu am știut dacă vom reuși sau nu să ne mai ținem întâlnirea programată. Și cum se întâmplă adesea, după aceea au apărut și o serie întreagă de neînțelegeri uh, pentru care doresc să-mi cer scuze cu acest prilej. În același timp, vă adresez mulțumiri pentru că știu că sunteți foarte ocupați. Vă mulțumesc că ați găsit din nou timpul pentru a veni în mijlocul nostru la Bruxelles și pentru a ne prezenta punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu acest subiect foarte important. Este un dosar care ne preocupă în clipa de față. Este vorba despre modificările legate de regulamentul Bruxelles 1. Încet, încet se conturează o poziție pe care o elaborăm în comisia noastră, ne apropiem deja de stadiul final și uh, mâine există termenul limită pentru înaintarea amendamentelor, după aceea vom elabora varianta finală a documentului care urmează să fie votat în Comisia Juridică. Sper că lucrările ne vor uh, permite să încheiem această activitate în Parlament înainte de finele acestui an. Iar acum doresc să-i salut pe oaspeții noștri, domnul profesor Burkhard Hess de la Universitatea Ruprecht Karl eh, Heidelberg, doamna Marie-Loreni Boaie de la Universitatea din Paris, domnul de doctor Jeremy Aymon de la Paris 1 Sorbona, doamna profesoară Ilaria Preteli de la Universitatea Universitatea din Urbino, domnul Alexander Leighton din Marea Britanie și domnul Florian Horn, jurist din Germania. salut cordial și pe reprezentanții Comisiei Europene și Consiliului și pe toți oaspeții prezenți în sală. În ce privește programul de astăzi. În prima parte îi voi ruga pe experți să ne prezinte pozițiile domnilor lor și mulțumesc foarte mult și pentru faptul că ne-au trimis documente în scris care ne vor fi de mare folos în activitatea noastră. După aceea, domnul profesor Burkhard Hess ne va vorbi despre uh, ordinea publică și uh, în dreptul internațional și dreptul privat. Va fi cu siguranță o prezentare interesantă. Sper ca după aceea să mai avem și timpul necesar pentru întrebări și răspunsuri um, în uh, dialog cu experții noștri și sperăm ca la ora prânzului, la ora 12, să putem încheia întâlnirea noastră. Primul va fi profesorul Bucates de la Universitatea din Heidelberg, căruia îi dăm cuvântul. Vă rog. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru ocazia pe care uh, o avem astăzi să discutăm despre dezbaterea pe marginea reformării regulamentului Bruxelles 1. Esența considerațiilor mele doresc să vă prezint. Cred că proiectul Comisiei Europene pentru reformarea Bruxelles 1 constituie o bună bază de discuție. Structurile esențiale ar trebui să fie preluate, chiar dacă mai sunt necesare anumite îmbunătățiri în detaliu. În ce privește procedura ex equatur, vreau să vă vorbesc după aceea despre aplicarea regulamentului vis-a-vis -vis de statele terțe, după aceea ă, despre ă, procesele în instanță și ă, în arbitraj și după aia poate alte câteva observații. În ce privește procedura execvatur, este partea esențială și subiectul esențial al acestei propuneri. Cred că înlocuirea procedurii execvator printr-un formular care să prevadă aplicarea hotărârilor uh, uh, titlurilor de uh, hotărâri judecătorești pretutindeni în Europa ar putea să fie o procedură corectă. Ceea ce prevăd articolele 45, 46 privind instrumentele juridice se bazează pe temeiul general că instanțele statului care urmează să ia o hotărâre sunt primar cele chemate să hotărească și asta și în clipa de față funcționează în statele membre. Alte instrumente juridice auxiliare permit uh, crearea unor garanții împotriva unor uh, greșeli procedurale grave. O procedură uh, de regulă trebuie să duc, procedură juridică trebuie să ducă la un moment dat și o hotărâre. Iar în ce privește uh, dreptul uh, material public, există și uh, studii pe care le voi prezenta mai târziu. În practica statelor membre, aproape că nu există cazuri în care acest od public material să poată să fie pus sub semnul întrebării. Dar dacă ne gândim la instrumentul uh, de uh, control prevăzut în articolul 46 al regulamentului, prevede că acele hotărâri care se bazează pe greșeli juridice ar putea să ă, nu fie puse în aplicare. Dacă este vorba despre dobânzi prea mari ă, sau de despăgubiri prea însemnate conform sistemului juridic din statul în care s-a luat hotărârea. Pentru că în felul acesta s-ar putea încălca drepturi ale persoanei care intră în această hotărâre. Pe de altă parte, ă, plângeri colective și solicitări colective de despăgubire ar trebui să ă, fie în continuare respectate. Iar acum în ce privește referirea la statele terțe, prin, în principiu mi se pare că extinderea uh, jurisdicției asupra statelor terțe mi se pare adecvată. În același timp însă trebuie să existe reglementări de recunoaștere a hotărârilor judecătorești în statele terțe pentru că Altfel, ă, întreaga concepție a Comisiei devine incomplete. Iar articolul 34 aliniatul 1 ă, litera B ă, prevede și posibilitatea de recunoaștere a jurisdicției în statele terțe pentru că noi de fapt ne dorim ca în esență să se ajungă la o reglementare completă Um, inclusiv în statele terțe. Iar acum, în ce privește arbitrajul și diversele clauze, de fapt, trebuie să se convină de către părți um, jurisdicția instanței invocate și um, în felul acesta, ă, poate că se mai evită recurgerea la instanțe în statele membre în care durata proceselor este foarte lungă. Articolul 29 aliniatul 4 al propunerii are prevederi din acest sens. Deci, ă, instanțele acelui stat membre în care urmează să se recurgă la arbitraj trebuie să decidă și în ce privește clauza de arbitraj iar alte instanțe din state membre trebuie să-și înceteze uh, uh, procedura judecătorească în momentul în care se ajunge la soluția unui arbitraj. Și este vorba aici și de proceduri care în clipa de față sunt diferite în statele membre în ce privește competența uh, instanței de arbitraj pentru că încercăm să evităm uh, situații uh, care până acum au creat dificultăți. Articolul 29 aliniatul 4 se bazează pe considerațiile unui grup mix de experți care um, era compus atât din stakeholder, din părțile direct interesate din domeniul celor specializați pe arbitraj, um, pe litigation. Și această propunere, um, într-un fel, aduce o soluție de compromis între diversele viziuni care au existat. Deci, eu susțin această propunere a grupului de experți, mi se pare o bună soluție de compromis. Aș vrea să mă mai uh, refer la un alt punct. Propunerea de compromis, în ciuda unor temeri formulate, uh, nu va duce la o transmitere de competență um, uh, uh, dinspre um, arbitraj spre Uniunea Europeană. Pentru că articolul 1, aliniatul 2, uh, litera B a regulamentului, um, de exceptare a uh, jurisdicției um, de acest tip uh, din acest regulament nu permite un asemenea transfer de competență, inclusiv în ce privește considerentul 11 și uh, din expertiza Lugano 2 al uh, Curții Europene de Justiție nu rezultă altceva. Invers, propunerea care deviază puțin uh, partea raportorului Parlamentului ar modifica domeniul de aplicare pentru că în ce privește libertatea de mișcare privind adresarea unei instanțe ar fi într-un fel blocată și uh, s-ar uh, ține seamă 100% de dreptul procesual național. Urmarea ar fi o concurență necoordonată a instituțiilor private de arbitraj. Ar fi o situație pe care nu ne-o dorim în spațiul juridic european, pentru că ar fi greu de dus, mai ales că deja cunoaștem din practică situații în care prin aplicarea unor drepturi de arbitraj naționale s-a ajuns în state diferite la rezultate diferite chiar atunci când se aplica legislație europeană. Ca atare, cu toată prietenia v-aș ruga ca Parlamentul să țină seama de propunerile grupului de experți, să le discute intens, tocmai pentru că s-a ajuns la o soluție de compromis și de aceea această propunere mi se pare importantă. Dați-mi voie să menționez alte două puncte. Din păcate, Comisia nu a preluat propunerile legate de definirea articolului 59 în ce privește domiciliul persoanelor fizice. Și asta pentru că este o situație nefericită, pentru că articolul 59 a regulamentului Ă, definește domeniul de aplicare a regulamentului, dar și al altor legi ă, comunitare și stabilirea ă, jurisdicției unor acte legale europene dacă este influențată de legislația națională, nu este o soluție fericită, de aceea această lacună ar necesita o corecție. Un alt aspect. Salutăm propunerile legate de protecția juridică, așa cum este ea prevăzută în clipa de față. Este vorba, în primul rând, de definirea măsurilor cu care se operează în clipa de față, care ține inclusiv de uh, dovezi și care, în felul acesta, încearcă să acopere lacune în ce privește jurisprudența Curții Europene de Justiție. Dar există și câteva inovații consolidarea și concentrarea um, competențelor instanțelor în legătură cu acele măsuri care ar putea să fie recunoscute și puse în aplicare și în alte state membre. Pentru că această competență mi se pare absolut esențială și la fel de esențială mi se pare și competența instanței în uh, cauză, da, chestiunea de fond pentru a decide măsuri care eventual pot să aibă și efect transfrontalier. Dar, de regulă, acest lucru ar trebui să se întâmple doar dacă există și din partea creditorului uh, o sumă uh, depusă în chip de garanție. Mulțumesc, președintele, mulțumesc domnului uh, profesor Burkhardt pentru această expunere. Bineînțeles, Eh, am și întrebări, vi le voi adresa mai târziu, mai ales în ce privește aplicarea eh, regulamentului Bruxelles 1 asupra unor state terțe, pentru că mi se pare că este unul dintre aspectele cele mai dificile în legătură cu modificările pe care le eh, dorim la acest document. După aceea aș vrea să spun că în cadrul activității noastre anumite concepte au fost deja modificate, pentru că după ce am ascultat pe experți cu două săptămâni în urmă, după ce am uh, luat notă și de punctul dumneavoastră de vedere, deci pornind de la toate aceste informații am operat modificări și mi-aș dori ca uh, să uh, procedăm în continuare la unele modificări. Sunt absolut de acord cu domnul profesor că ar putea să apară probleme între aplicarea dreptului comunitar și dreptului național și că uh, acest lucru nu este acceptabil. i da cuvântul acum, uh, cuvântul doamnei Marie Lor Niboaie. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, aș vrea în această prezentare orală să prezint principalele puncte de fricțiune în cadrul dezbaterii care are loc astăzi între Comisia Jurii și Comisie. Am trimis o notă scrisă pentru a avea o analiză mai detaliată și obiectivă a celor șase puncte care fuseseră deja semnalate. În primul rând, în legătură cu abolirea execuatorului. Pot să spun că salut faptul că dispozitivul prezentat de comisie oferă o soluție echilibrată, care ar putea să mulțumească pe toată lumea. Pe de o parte, se facilitează și mai mult um, circulația sentințelor și a hotărârilor judecătărești în Europa, abandonând procedurile de execuaturi și eliminând, deci, formalitățile legate de această procedură. Pe de altă parte, cei care nu doresc să îmi aplice principiul recunoașterii reciproce sunt și ei mulțumiți pentru că aceasta ar obliga statele membre să accepte și să recunoască orice fel de hotărâre judecătorească cu ochii închiși. Aceasta implică și posibilitatea de control care este exercitată la cererea pârâtului. Acesta este a doua parte a sistemului de echilibru. Deci un control al sistemului pentru a-l proteja pe părât, însă există în continuare o dezbatere în legătură cu localizarea procedurii pentru acest control. Și aici sunt de acord cu punctul de vedere al domnului raportor Zifcă. Cred că procedura trebuie să fie simplificată, pentru că nu văd de ce avem nevoie de trei uh, controle diferite, unul în țara de origine în cazul în care înștiințarea nu este făcută bună, bine, în al doilea rând uh, în legătură cu procedura publică uh, de executare și în al treilea rând în cazul incompatibilității de execuție. Deci, procedura trebuie să fie localizată în fața aceleiași instanță și, din punctul meu de vedere, acesta trebuie să fie judecătorul de primire de executare. De ce acesta și nu judecătorul de origine? Motivul este că acesta este cel mai bine plasat pentru a vedea dacă există o atingere a drepturilor fundamentale a părâtului. Mai multe cauze ne-au arătat că statele membre nu au același concept în legătură cu drepturile fundamentale. Și tocmai de aceea mi se pare că acest control trebuie să vină din afara instanței care a luat decizia. Iată, în felul acesta putem aplica conceptul european al dreptului la apărare. Deci e nevoie de un control eficient. Pe de altă parte, mi se pare că n-ar trebui să se stabilească o ierarhie a drepturilor fundamentale, indiferent că e vorba de uh, substanța acestora sau de procedură. Drepturile fundamentale substanțiale sunt și ele obligatorii pentru statele membre iar și pentru jurisdicțiile europene. Ar putea exista o încălcare a drepturilor asupra bunurilor în ceea ce privește viața privată. E adevărat că în aceste domenii nu avem o jurisprudență foarte clară, însă această chestiune poate apărea în orice moment și de aceea trebuie să-l protejăm pe părât. Și chiar dacă mergem dincolo de această protecție a drepturilor fundamentale, aș merge mai departe față de textul pe care l-am mânat astăzi și care va fi publicat. Cred că trebuie să avem o adevărată excepție pentru ordinea publică care să ne permită să menținem uh, legile poliției la nivelul dreptului internațional pentru că altfel ar fi foarte ușor să se sesizeze o instanță într-un alt stat membru unde nu există o astfel de jurisdicție imperativă pentru a putea profita după aceea de această libertate a forum shoppingului. Aceasta ar încuraja-o și mai mult și ar provoca în, la nivelul spațiului european toate aceste politici ale dreptului substanțial. Deci s-ar merge către legislația cea mai liberală, către standardele cele mai de jos. Și nu există o competență a Uniunii Europene în ceea ce privește armonizarea dreptului substanțial. N-ar trebui ca prin intermediul unui instrument de cooperare judiciară să se recurgă practic la această armonizare a dreptului substanțial. Dacă avem aceste excepții ale ordinii publice, atunci nu mai trebuie să facem diferențierea între așa numitele litigii mai sensibile, în care anumite drepturi fundamentale sunt mai fundamentale decât altele. Deci am putea avea un sistem unic pentru toate cazurile. În al doilea rând, din punctul de vedere al internaționalizării, am avut deja ocazia să mă exprim în fața dumneavoastră în legătură cu acest punct și am susținut procesul de transformare a regulamentului și internaționalizarea sferei de aplicare. Mi se pare important ca statele membre să aibă un set de reguli complet și în felul acesta să fie mai coerente și mai ușor de înțeles. Din punctul meu de vedere, ar trebui să renunțăm la reflexiile de natură națională care fac ca statele membre să nu accepte niciodată o soluție diferită de cea încadrată în dreptul național. E nevoie de un obiectiv comun pentru aceasta și care ar putea fi el? Cred că el este interesul cetățenilor europeni pentru a-și simplifica viața, pentru a favoriza accesul la justiție. Este de asemenea interesul cetățeanului european să crească atractivitatea acestui sistem pentru ca cetățenii din statele terțe să poată avea niște reguli previzibile pe care să se bazeze. Pe de altă parte, există și procesul de facilitare a acceptării regulilor sistemului în cadrul dreptului internațional. Însă trebuie să fim atenți ca aceste obiective să fie într-adevăr îndeplinite și sistemul în sine să fie mai bun și acceptat la nivelul dreptului internațional. Cred că sistemul propus de comisie este din punct de vedere tehnic mai bun. Nu vreau să intru acum în detalii pentru că nu avem timp. De exemplu, criteriul domiciliului nu respectă nicio regulă, regulă din punct de vedere procesual atunci când e vorba de protejarea părții mai vulnerabile. Există de asemenea o lacună deosebită în ceea ce privește litispendența, care trebuie rezolvată și, um, de asemenea, efectul reflex sau efectul oglindă ne arată că se poate restrânge competența statelor membre. Întrebarea care se pune este dacă trebuie să abandonăm dreptul rezidual al dreptului național. E una cred că da și am susținut deja ideea înlocuirii privilegiilor naționale cu privilegii europene, care ar avea și ele un caracter exorbitant. Cred că acesta ar fi mai eficient, dar am constatat că, din păcate, ideea mea nu a fost acceptată și ideile prezentate de comisie mi se par rezonabile. E adevărat că există și probleme, acestea au fost deja menționate, însă um, forum necesitate este supus unui consens atunci când există o imposibilitate materială, de exemplu financiară, de a sesiza instanța într-un stat terț, cred că s-ar putea accepta uh, cele două foruri complementare. Dacă nu, există întotdeauna o alternativă de compromis, și anume de extinderea regulilor actuale și de conservarea competenței reziduale pentru forurile naționale. Am prezentat deja ideea că nu există nicio problemă de competență pentru că Curtea de Justiție a indicat deja în avizul său 103 că sistemul este unul de natură globală și că trimiterea la dreptul național face parte din acest sistem global. Printr-un sistem mai coerent și mai acceptabil, cred că Uniunea Europeană practic uh, ar avea o poziție mai puternică la nivelul negocierilor, negocierilor internaționale decât dacă ar avea doar reguli naționale. În ceea ce privește clauza atribuirii de jurisdicții, Aici sunt absolut de acord cu recunoașterea unei competențe prioritare a judecătorului ales. Însă această regulă se aplică doar în cazul unei litispendențe. Și de aceea mi se pare important să se de- definească competența judecătorului respectiv pentru validitatea cauzei și aceasta implică o prozumție a validității care ar putea fi denegată însă doar în fața instanței respectivă. Cred că aceasta nu ar duce la o manevră uh, dilatorie, pentru că aceasta implică și o cauză, o clauză valabilă, și anume aceea prima facies. De asemenea, sunt de acord cu părerea raportorului în ceea ce privește efectul în cascadă pentru aplicarea clauzei, pentru a favoriza și de această dată validitatea ei. Cred de aceea că ar trebui să avem un regim diferit pentru clauzele din sistemul Bruxelles 1, față de sistemul de la Haga. Pentru că în cadrul Bruxelles 1, atunci această clauză s-ar aplica doar în interesul statelor membre sau a unui stat care nu este semnatar al Convenției de la Haga. Deci nu ne putem permite să avem un sistem dublu. În primul rând, în legătură cu menținerea statu quo-ului, mi se pare imposibil, pentru că jurisprudența existentă interzice uh, britanicilor utilizarea acestui sistem. Pe de altă parte, nici francezii nu pot utiliza acest principiu negativ al competenței pentru că judecătorul nu poate contesta o uh, jurisprudență care i-a fost aplicată prin aplicarea principiului domiciliului național. Deci, lucrurile trebuie să se schimbe. În al doilea rând, soluția prezentată de comisie ar putea fi un compromis, însă acest compromis este supus acelorași obiecții ca și sistemul care fusese propus de raportul Heidelberg. Care sunt aceste obiecții? În primul rând, conflictul este din ce în ce mai mare și părțile sunt împinse de la spate pentru a alege o instanță națională. Și aceasta este o practică um, arbitrară Vom reveni probabil în cadrul dezbaterii la această chestiune. Această practică arbitrară a, evit, a evoluat în sensul uh, implicării și mai mult a judecătorului național. Și aici ar trebui să ținem cont și de competența externă a Uniunii, care n-ar fi deloc potrivită într-un domeniu care este acoperit de convenții internaționale, de acorduri cu state terțe, de Convenția de la New York, uh, la care știm că toate statele membre sunt semnatare. Deci aș cere o excludere radicală a arbitrajului explicit. Și aceasta cu condiția existenței unei clauze prima facies. Aceasta pentru a răspunde criticilor prezentate în sensul uh, manevrelor dilatorii și știm foarte bine că judecătorii sunt uh, persoane rezonabile și că nu renunță la litigiu decât atunci când există o clauză de arbitraj valabilă și aplicabilă. În al doilea rând, regimul Bruxelles 1 trebuie să implice deciziile prin care judecătorul a anulat clauza și după aceea s-a pronunțat asupra fondului. În rest, ar trebui ca totul să depindă de libertatea statelor membre, respectând, bineînțeles, Convenția de la New York, dar fiecare va utiliza regulile care îi se par cele mai potrivite. Nu înțeleg îngrijorările manifestate de comisie, care arată că aceasta ar fi un pas înapoi de peste 30 de ani în ceea ce privește regulile de competențe. Pentru că fie avem o clauză care este valabilă și deci este în afara sferei de aplicare a regulamentului, fie o anulăm și atunci se aplică regulile din regulament. Însă regulile trebuie să fie aceleași pentru judecătorul național, pentru comisia de arbitraj și niciun judecător nu are nevoie de reguli de competență internațională pentru a-i spune că are dreptul să hotărească în legătură cu competențele sale. E o chestiune tehnică și noi în Franța Uh, o numim uh, chestiune de competență națională care are, are prioritate față de competențele internaționale. Și mă scuzați pentru intervenția atât de largă, dar aveam uh, de gând să fac numai o intervenție. Vă mulțumesc. Bardzo dziękuję pani Mulțumesc. Doamna Niboie, pentru această prezentare interesantă. Într-adevăr, avem în fața noastră abordări diferite în felul în care funcționează legislația noastră comunitară. Ținând cont de diverse puncte de vedere, fie că venim din mediul academic, din mediul juriștilor, trebuie să avem puncte de vedere diferite și să le aducem la un numitor comun ținând cont, bineînțeles, de a buna funcționare a sistemului Brasel 1. Este un instrument și cel mai important lucru este ca acesta să funcționeze. Noi nu dorim să îi provocăm vreo daună, ci doar să-l îmbunătățim. Sper să fie un regulament care să nu fie foarte controversat. E adevărat că e greu să unifice anumite soluții juridice la nivelul Uniunii Europene în ziua de astăzi. Și bănesc că vom reveni la acest subiect în dezbaterea de astăzi. Vă mulțumesc încă o dată și acum dau cuvântul următorului vorbitor, domnul dr. Jeremy Heyman de la Universitatea Paris-Sorbonne. Thank you, Mr. Zviefka. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. După cum știți, reprezint aici pe doamna profesoară Mewat, care n-a putut să vină aici și de aceea vorbesc în engleză, chiar dacă inițial era anunțat un vorbitor de limbă franceză. Am să mă refer la propunerea de modificare cu referire la două puncte. însă nu am să comentez chestiuni legate de arbitraj și acorduri externe care au fost deja menționate de colegii mei. În primul rând, uh, abolirea execuatorului. După cum uh, s-a subliniat deja în nota scrisă, acest element are cea mai mare încărcătură simbolică, pentru că fost un număr mare de refuzuri de recunoaștere și de recursuri. Impactul practic totuși pare să fie minim. Se, se va câștiga foarte puțin dacă păstrăm aceste formalități de control complexe care au puțină semnificație și care nu se aliniază cu instrumentele mai recente ale Uniunii Europene. Pe de altă parte, garanții, cum ar fi, de exemplu, angajamentul de a respecta deciziile Curții Europene ale eh, drepturile omului, fac această decizie superfluă. Ceea ce privește politici publice naționale, consider, după cum a spus și doamna profesoară Mewat în nota scrisă, că cerințele de încredere reciprocă sunt suficiente pentru a asigura controlul asupra politicilor publice. În opinia mea, chestiuni cum ar fi defăimarea sau violarea drepturilor individuale nu solicită menționări explicite în contextul abolirii acestui execuator. Nu este o politică justă să încerci să reglementezi indirect, sub execuator, o chestiune care a fost eludată la, în etapa jurisdicțională sau de competență. În al doilea rând, aș dori să mă refer mai pe, lung, mai uh, pe larg asupra extinderii aplicării acestui regulament la disputele implicând uh, acuzați din statele terțe. În opinia mea, avem acum o posibilitate de a elimina discrepanța existentă în versiunea actuală a regulamentului în ceea ce privește domeniul de aplicare în sens geografic-spațial. Nu există niciun criteriu explicit de aplicabilitate spațială în regulament și articolul 2 în versiunea actuală nu indică decât uh, instanța competentă. Oricum, în forma modificată, documentul intenționează să extindă domeniul de aplicare și la disputele care implică acuzați din țări terțe. Articolul 4, secțiunea 2, într-adevăr, se referă la persoanele care nu au domiciliul în statele membre, care pot fi date în judecată într-un țar membru în temeiul dispozițiilor de la secțiunile 2.8 din, forma, din document. Deci, regulile internaționale nu se mai aplică în cazul acestui regulament. Dacă ne uităm la dispozițiile pe care se bazează acest regulament, și anume articolul 67, secțiunea 4 și articolul 81, secțiunea 2, din tratat reiese că Uniunea Europeană nu are competența de a extinde aplicarea acestui regulament la disputele care implică resortisanți din țările terțe. Pe de altă parte, recursul la justiție menționat la articolul 67, într-adevăr, se referă la domeniul libertății, securității și justiției, care este evident limitat la teritoriul strict al Uniunii Europene. Pe de altă parte, articolul 81, secțiunea 2 din tratat, spune că Parlamentul și Consiliul adoptă măsuri necesare funcționării adecvate a pieței interne, ceea ce, încă o dată, în opinia mea, limitează domeniul de aplicare la frontierele statelor membre. Cu alte, condiții, cu alte cuvinte, consider că în documentul forma modificată ar trebui să aibă în vedere acest lucru și să aplice ceea ce Curtea de Justiție a decis în cazul Hagen din 1990. Verdictul curții de atunci sublinea faptul că, citez, obiectul convenției nu a fost acela de a unifica regulile de procedură, ci a determina care tribunal are competența asupra disputelor uh, civile sau comerciale în relații intracomunitare și să faciliteze aplicarea verdictelor, sentințelor. În opinia mea, această, această decizie este, poate fi transpusă în regulament, mai ales în, dacă ne gândim că limitele pe care le-am subliniat nu existau în Convenția Bruxelles, de la Bruxelles. Apare o a doua întrebare în acest context. Ar trebui să fie adoptată propunerea în forma actuală Trebuie să vedem dacă diferitele instanțe competente vor permite realizarea acestui efect reflectiv sau de oglindă. Consider că acest efect ar trebui să fie permis în termeni concreți, asta ar însemna că anumite reguli de competență vor funcționa în favoarea tribunalelor din primul stat acesta ar putea să, s-ar putea dovedi necesar pentru că ar fi un mod de a echilibra extinderea domeniului de aplicare a regulamentului. Totuși, consider că o astfel de extindere nu este de dorit. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Vă mulțumim pentru acest uh, punct de vedere alternativ asupra extinderii teritoriale a domeniului de aplicare a Bruxelles 1. Cred că mai târziu, în cursul discuțiilor, vă putea reveni la această chestiune. Și acum dau cuvântul următorului vorbitor, doamna profesoară Ilaria Petrelli de la Universitatea din Urbino. Vă mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să vă felicit pentru această dezbatere extrem de utilă am să mă refer la toate chestiunile principale din forma modificată și concluziile mele se vor referi la sistemul în ansamblu care ar putea fi compromis de modificările fragmentare din propunerea de reformulare care decurg din logica compromisului care afectează legislația europeană. În primul rând, abolirea execuatorului. S-a spus că e doar o formalitate pentru că puterea de a contesta un verdict uh, dat de un tribunal din statul membru deja a fost dată părților de Bruxelles 1, ca și cum uh, protejarea valorilor interne și europene ar fi interesul exclusiv al acestora. Judecătorul de execuator nu mai are puterea de a proteja valorile constituționale și nici valorile europene. Asta nu este cazul cu dreptul federal american, unde judecățile, verdictele externe sau cele din state soră uh, fac subiectul acelor proceduri intermediare, chiar dacă acea full faith and credit clause impune recunoașterea și executarea celor din urmă. Oricum, abolirea execuatorului nu pare să mai poate fi pusă în discuție, este principala realizare politică a reformei. Totuși, Se pare că există un acord general de a păstra controlul părților pe temeiul non-recunoașterii, cu excepția politicilor publicilor care sunt invocate, metodă, pretext invocat foarte rar. Cred că tocmai raritatea acestei excepții îi justifică supraviețuirea fără a aduce atingere liberei circulația verdictelor judecătorești. A doua inovare propusă este de natură procedurală și nu sunt de acord aici cu transformarea temeilor de nerecunoaștere în trei proceduri diferite, nici cu salvgardarea execuatorului pentru defăimare și pentru recursul colectiv la justiție. Pluralitatea nu trebuie să fie asumată fără necesitate, trebuie să păstrăm lucrurile simple. Cea mai simplă reformă ar considera în a deplasa controlul de la faza de opoziție la declarația de aplicare a legei, în articolul 43 Bruxelles 1, la faza de opoziție la aplicarea legii, în articolul 46 din propunere. Pe lângă aceasta, procedura ar trebui să fie uniformă în toate statele membre, să fie oportună, expeditivă și preventivă, și anume capabilă de a contesta ordinul de aplicare a legii și nu de a bloca procedurile de aplicare a legii. invocarea motivelor de recunoaștere în faza de aplicare a legii pentru a elimina faza declarației de recurs la justiție, în opinia mea, este cea mai bună soluție. Am putea renunța la execuatur fără a pierde protecțiile esențiale și fără a fi nevoie de a constitui proceduri speciale în domenii anume, cum ar fi defăimarea și recurs colectiv la justiție. În ceea ce privește relația dintre sistemul Bruxelles și contextul mai larg internațional, consider că două chestiuni sunt deosebit de importante. Prima se referă la competențele exorbitante dacă în forma modificată documentul va interzice exercitarea competențelor judecătorești asupra celor care și-au domiciliu în afara Uniunii Europene și această competență ar fi exorbitantă pentru că există o conexiune importantă între caz și statul terț, nu cred că acest lucru ar reflecta doctrina efectului de oglindă. E vorba aici doar de competențele exorbitante. Multe țări, ca și Italia, refuză competențe, recunoașterea competențelor când cazul implică active din țări terțe. Dar sigur, în cazul în care nu se aplică Bruxelles 1. Vrem să constituim interdicții similare în sistemul Bruxelles pentru a preveni eh, recunoașterea competențelor în cazuri similare cu cazul Ovusu. E o alegere politică, ar fi o concesiune statelor terțe fără reciprocitate. Uh, vă, am, vă rog să consultați nota scrisă pentru motivele în favoarea sau împotriva acestei alternative. A doua chestiune se referă la uniformizarea regulilor de competență. Se elimină regulile naționale și cele 27 de state membre, toate vor exercita aceste competențe în aceleași condiții. Soluția nu ar fi una șocantă pentru Italia, pentru că noi am uh, extins în mod spontan regulile Bruxelles din, 99, din 1995 la acuzații care își au reședința într-o țară terță. Însă, în opinia mea, acest lucru ar trebui să fie făcut printr-un alt regulament, pentru că aceste reguli de competență diferă în natură și ca structură de regulile din Bruxelles 1. Să vă dau exemplul Lispendens. Când un stat terț este implicat, apare problema recursului paralel, care poate fi rezolvată, dar doar dintr-o perspectivă unilaterală. O regulă europeană poate să-i spună unui judecător european să oprească procedurile dacă un judecător dintr-un stat terț a fost desemnat ca autoritate competentă înaintea sa. Pe de altă parte, nicio regulă europeană nu poate să-i poruncească judecătorului dintr-un stat terț să oprească procedurile. Judecătorii din afara Uniunii Europene vor rezolva problema recursului paralel în funcție de dreptul național, care poate să nu le ceară să oprească procedurile. Coordonarea între cei doi judecători poate se aplice doar dacă ambii respectă Bruxelles 1. Coordonarea unilaterală nu împiedică recursul paralel. Aceste reguli diferite explică dezechilibrele subliniate de colegii mei în ceea ce privește uh, regulile cu acuzaților, list pendens și așa mai departe. Sunt de acord cu ce au spus ei și anume că uniformitatea nu ar fi completă și ar fi realizată în dauna coerenței. Într-adevăr, soluția trebuie să mai fie studiată nu doar la nivel european, ci și cu participarea unor state terțe. Experiența Convenției de la Lugano ne-a arătat foarte bine că o coordonare satisfăcătoare este posibilă doar prin, cu ajutorul instrumentelor multilaterale. Singura alternativă este să elaboreze legislație ad hoc cu scopul de a circumscrie puterea jurisdicțională judecat judecătorilor europeni, interzicând uh, competențele exorbitante în cazele care nu fac obiectul sistemului Bruxelles, care nu intră sub sistemul Bruxelles acest sistem nu face decât să distribuie competențele între judecătorii din sistem, există deja în sistem. A treia chestiune este dacă regimul lis pendes ar trebui să fie modificat pentru a permite judecătorilor desemnat de părțile la un contract să decidă asupra competențelor. În ciuda faptului că acest caz a fost uh, prezentat unui alt tribunal încălcându-se alegerea Uh, clauzei privind alegerea forului. Nu avem date asupra acestei uh, utilizări uh, perverse a regulii lispendens. Evident, astfel de tactici ar trebui să fie combătute, însă asta e un motiv oare suficient pentru a modifica o regulă care alminter funcționează foarte bine. Regula lispendens, care se bazează pe prioritatea de acțiune, chiar și în interpretarea Gasser, este o regulă care garantează predictabilitatea, după cum a spus și Curtea Europeană de Justiție. Modificarea ei ar, ar da mai multe ocazii uh, bune părților care doresc să tărăgăneze lucrurile. S-ar putea prelungi un uh, proces inițiat pentru a doua oară în fața unui judecător care de fapt nu are competență reală se poate vedea foarte bine că modificarea regulii Lee Spendens a amplifica confuziile și de aceea probabil Convenția de la Lugano din 2007 semnată după verdictul Gasser nu schimbă regulile privind Lee Spendens și este important în același timp să spunem că o modificare uh, adusă acum ar afecta uniformitatea dintre sistemul Lugano și Bruxelles. Dacă încrederea reciprocă este luată în considerare, atunci aceasta impune încredere în judecătorul la care s-a recurs în primă instanță. În acest sens, limita de timp introdusă la articolul 29, aliniatul 2 din propunere, are merite deosebite și ar putea fi redus puțin pentru că decizia privind valabilitatea alegerii unei curți nu necesită o analiză în profunzime, în majoritatea cazurilor. Pe, pe lângă aceasta, un amendament care putea introduce instrumentele menite a sancționa recursul abuziv ar putea să combată această torpilă italiană, după cum se numește strategia. Ultimul lucru se referă la interfața între sistemul Brussels și arbitrare. Propunerea practic introduce o excepție de la excluderea arbitrării pentru a crea un temei de competență în, favorul, în favoarea statului membru unde își au reșința arbitrii. Aceasta este o limitare clară a cauzei acțiunii reclamantului. Și asta nu, evident, nu sprijină extinderea acestui recurs la justiție, accesul la justiție. Reclamantul va fi împiedicat în acțiunile sale, chiar dacă acordul este, nu este valabil prima facie. În concluzie, dispozițiile privind arbitrarea sunt surprinzătoare pentru că nu se aliniază obiectivelor uh, regulamentului în forma sa modificată. În concluzie, amendamentele Parlamentului ar trebui să aibă trei scopuri principale. Să crească predicabilitatea, previzibilitatea, fără a aduce atingere regulii privind lispendens și evitând să reglementeze chestiunile privind arbitrarea, să realizeze, să asigure justiția în cazuri individuale și, mai presus de toate, să asigure coerența sistemului Bruxelles, care altfel ar fi modificat de multiplele modificări fragmentate a propunerii de reformulare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc la rândul meu, doamnei profesoare pentru această prezentare. Ne-ați oferit atât de multe informații încât nu vreau acum să mă refer la câteva dintre ele. Oricum, ați abordat subiecte esențiale care ne-au preocupat și pe noi în cadrul activității din Parlamentul European. Iar acum vom uh, auzi și opinii ale unor practicieni. Primul uh, va fi domnul Alexander Leighton din Marea Britanie. Mulțumesc foarte mult, domnule Țuivca, și vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la această întâlnire. Voi încerca să nu repet ceea ce am spus cu două săptămâni în urmă la reuniunea informală. Dați-mi voie să fac câteva observații de ordin general cei care sunt interesați de uh, uh reglementările Brusel 1, dar și de predecesor Lugano și alte regulamente, sunt șocați de gradul de europenizare a dezbaterilor în ce privește reformarea Brusel 1. Nu mai este doar o dezbatere între persoane din diverse sisteme naționale, ci și uh, uh, din partea unor persoane care au viziuni diferite în cadrul aceluiași sistem. Iar acum aș vrea să fac câteva observații în ce privește procedura execvator și uh, legislația uh, comunitară. Întâi, în legătură cu execvator. Sunt de acord cu ceea ce a spus doamna profesoară Preteli că o cheie uh, în acest domeniu uh, este uh, problema recunoașterii și sunt nesatisfăcut de modul în care în încercările de reformare sunt prezentate lucrurile privind recunoașterea hotărârilor. Și am mai spus și cu altă ocazie, am rezerve în uh, legătură cu excluderea defăimării din această propunere. Uh, de asemenea, în ce privește și plângerile colective. Uh, este vorba de o chestiune de exceptare în cadrul unei politici publice. Este corect ce au, spus profesoara Niboieci și dr. Heyman dar sunt o serie întreagă de uh, aspecte importante și nu trebuie să le ignorăm pentru că ele țin de drepturile fundamentale ale unor uh, cetățeni. Deci, aș vrea în ce privește propunerea actuală să ținem seama că uh, în practică uh, nu se recurge la acest tip de forum shopping uh, în ce privește um, um, oferta juridică privată, așa cum uh, se întâmpla în anii 80-90. Dar sunt preocupat de ceea ce este o dezbatere științifică între distingerea între politica procedurală și uh, politica publică, pentru că, de fapt, uh, în realitate nu mi se pare o chestiune esențială. Dacă încălcăm, de fapt, procedurile în ce privește drepturile fundamentale, comitem în același timp o încălcare a drepturilor care decurg din uh, politica publică. Uh, și uh, noi trebuie să ținem seama de interesele superioare în acest domeniu. Nu trebuie să avem distinții ezoterice inutile. Acestea sunt uh, observațiile pe care doream să le fac în legătură cu procedura execvator. Un alt subiect în ce privește um, sistemul internațional legal. Și este un uh, domeniu care uh, creează multe probleme care merită să fie analizate în detaliu. Este, de fapt, uh, o chestiune în care nu doresc să fac propuneri. În ce privește regulile comunitare obligatorii, nu împărtășesc neapărat punctul de vedere uh, al Comisiei, pentru că regulile legate de timeshare în Turcia uh, nu mi se par a fi uh, neapărat de luat în seamă. Eu cred că lucrurile ar trebui să fie examinate mai în profunzime. Iar în ce privește argumentele privind legislația europeană uh, că um, într-un fel s-ar crea un uh, fel de uh, izolare a celui care acționează în baza acestei legislații atunci când urmează să fie um, aplicate hotărârile pe plan național, eu cred că Dacă acceptăm jurisdicția și extinderea drepturilor unui judecător, eu cred că uh, putem ține seama și de circumstanțele din uh, interiorul Uniunii Europene și să respectăm eventual și hotărârile pronunțate de un judecător dintr-un stat terț. Probleme apar în legătură cu uh, uh, faptul că uh, trebuie să se înțeleagă reciprocitatea. Ea este o premiză pentru punerea în aplicare a unor hotărâri uh, între state. Dar și sistemul meu uh, este unul care nu a depins niciodată de reciprocitate, are reguli foarte simple dacă să recunoaștem sau nu hotărârile unui judecător străin, uh, pentru că sunt prevăzute clar condițiile în care trebuie să ne supunem unei jurisdicții străine. Deci, în ce privește uh, adoptarea unor uh, reguli uh, uniformizate, s-ar putea să nu fie nevoie absolută de reciprocitate. Să vedem unde putem uh, să renunțăm la prevederile naționale privind recunoașterea jurisdicției. Comisia înțelege că în clipa de față uh, există uh, mai degrabă o uh, simplificare a reglementărilor decât o complicare a lor. trebuie să uh, facem distinții între nivelul prejudiciilor create, de pildă, Ehm, și ehm, cele legate de alegerea eh, instanței căreia te adresezi. Din nou, însă, trebuie să examinăm implicațiile practice ale fiecărui acțiuni, pentru că renunțând la posibilitatea de a îți alege instanța, eh, cred că creăm dificultăți în activitatea comercială. Pentru că dacă ne gândim de pildă la tot ce înseamnă legislație în domeniul maritim, trebuie să înțelegi foarte bine cum funcționează lucrurile care sunt posibilitățile de profit extern în acest domeniu. Și e greu să creezi o uniformizare. Și eu aș vrea să analizăm din acest punct de vedere propunerea. Este nevoie despre o uh, regulă uh, reflexivă în ce privește alegerea instanței în state terțe. Există anumite imperative politice în a determina anumite state să adere la Convenția de la Haga. Uh, este o problemă pentru cetățenii europeni aceasta și uh, cred că trebuie să încercăm să rezolvăm aceste lucruri. Pentru că uh, nu trebuie să ai doar neapărat o imagine în oglindă a anumitor prevederi dacă nu există și acceptabilitatea reciprocă în ce privește recunoașterea hotărârilor pronunțate de instanțe. Convenția de la Haga, într-un fel, este un obiectiv pe termen lung, există șapte ani de când a fost uh, aplicată, dar uh, iată că Statele Unite nu o uh, recunosc și în felul acesta sunt excluse anumite categorii în litigiile internaționale de amploare. Sunt de acord cu profesorul Hess că există o bună încercare din partea grupului de experți la care a recurs Comisia de a de, propune anumite articole, inclusiv articolul 4, dar mă întreb cum vor putea să funcționeze lucrurile în mod real în anumite instanțe ce privește validitatea anumitor hotărâri. S-ar putea să existe și un risc de tactică de întârziere, mai, atunci, mai ales acolo unde există niște acorduri de arbitraj. Iar în ce privește alegerea instanțelor, aspectele interne din Uniunea Europeană cred că uh, pot fi salutate. Mulțumesc foarte mult domnului Leighton, iar îi dau cuvântul acum următorului oaspete, domnului Florian Horn, jurist din Austria, anterior când l-am prezentat am greșit. Veniți din Austria și aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule raportor. Într-adevăr, prezentarea orală de astăzi uh, se va referi doar la o parte dintre rezultatele care sunt puse în detaliu în declarația scrisă pe care am făcut-o deja. Voi face referință pe scurt la abolirea execuatorului, de asemenea, la legătura între Brussels 1 în contextul uh, dreptului internațional și, de asemenea, legea aplicabilă pentru alegerea acordurilor de instanță și regulile uh, referitoare la lease pendants pentru a lupta împotriva acțiunilor de, de, de tip torpedou. Și voi face o prezentare succintă a acțiunilor în masă sau industriale. Referitor la abolirea execuatorului, aici îl susțin pe deplin pe a, domnul profesor Hess. Într-adevăr, această procedură, a, dacă este abolită, va îmbunătăți situația din punct de vedere juridic. În al doilea rând, o a doua întrebare care se pune este dacă e nevoie de clauze de salvgardare și cum vor fi acestea implementate în cadrul sistemului Brasel 1. Într-adevăr, cred că propunerea Comisiei este foarte interesantă și eu nu cred că această propunere va complica lucrurile. Ceea ce este interesant în propunerea Comisiei este că, practic, se uh, redistribuie competența refuzului între statul executor și statul de origine. Din punctul meu de vedere, aplicarea hotărârii trebuie făcută nu doar de către statul uh, executor, ci aceasta ar trebui să prezinte și o invalidare a hotărârii inițiale. În cazul în care există o eroare a cererii făcute sau a reprezentării în fața instanței. Sistemul actual, așa cum este el, punând accentul pe statul executor, înseamnă că chiar dacă reușești în statul executor să previi executarea într-unul din statele membre, celelalte 26 de state membre ar putea în continuare să aplice acea hotărâre, un lucru care se schimbă prin propunerea Comisiei și face ca accentul să treacă pe statul de origine și printr-o singură hotărâre, acea hotărâre este invalidată pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Iată de ce, din punctul meu de vedere, cred că aceasta ar îmbunătăți și ar simplifica procedura aplicată. Există și alte motive care sunt valide doar în statul executor, de exemplu, în statul unde decizia a fost luată inițial. Deci va exista o procedură de revizuire și pentru statul executor, dar eu cred că nu toate uh, aceste argumente ar trebui considerate la ora actuală. În ceea ce privește politicile publice, eu cred că este bine să se diferențieze între proceduri, uh, materiale și restul ceea ce s-a arătat într-un studiu preale, prealabil, într-un studiu din 2007 și, de asemenea, într-un studiu mai recent, făcut în anul 2011, ne arată că nu există o aplicare cu succes a dreptului imaterial al ordinii publice. Și domnul Leighton, de asemenea, arată că dacă nu se ține cont de această ordine publice, publică, atunci ar putea fi încălcată politica publică. Însă tocmai aceasta este problema, pentru că nerecunoașterea procedurii statului de drept de către instanță, aceasta este principala problemă. De aceea cred că este bine să se clarifice, cel puțin în sfera de aplicare a Bruxelles 1, că această sferă este destul de limitată și se limitează la chestiuni civile și comerciale, iar chestiunile mai dificile sunt excluse. Iată de ce se justifică această uh, excludere pentru ordinea publică procedurală. Acum, dacă vedem care este rolul uh, Bruxelles 1 la nivelul uh, dreptului internațional. Cred că este bine să avem un, o jurisdicție uniformă în întreaga Uniune Europeană. Aceasta ar simplifica viața celor implicați și ar face ca jurisdicția să fie mai previzibilă pentru cetățeni, atât în Uniunea Europeană, cât și pentru cetățenii din afara Uniunii Europene, care pot conta cu anumite reguli foarte clare de jurisdicție. Vreau să vorbesc acum despre regulile de jurisdicție reziduală care au fost propuse de comisie și pe care le consider a fi foarte interesante. În loc de a face o adaptare minoră care poate ar fi necesară și care în același timp este foarte utilă. Forum necessitatis. Cred că acesta nu este disputat deloc. Este o regulă foarte clară care oferă putere discreționară instanțelor naționale. Uh, forul, uh, acolo unde se află proprietatea, ar putea fi un pic uh, exorbitant, așa cum arată comisia și de așa cum arată și declarația profesorului Dakahashi, care a ajuns la Parlament în legătură cu această propunere și în care vorbește în mod favorabil a, pentru această alternativă. Într-adevăr, regula comună a forului exorbitant nu este nu poate fi adoptată fără o schimbare a dreptului național. Însă, dacă comparăm aceasta cu alte jurisdicții și alte reguli din Uniunea Europeană, această regulă este totuși împărtășită de un număr destul de mare de state membre. Aș propune o modificare a acestei propuneri pentru a face o diferențiere între uh, forum necesitatis și forumul la locul proprietății. Pentru că acum există două restricții. În primul rând, cantitatea proprietății trebuie să fie potrivită și, în al doilea rând, e nevoie de o legătură adițională apropiată cu statul membru respectiv. Și cred că aceasta este prea mult, pentru că această legătură apropiată este inclusă deja în forum necesitatis. Ceea ce aș propune eu este ca acest for la locul proprietății să se restrângă la obiectul principal al uh, acestuia și la acele cereri pentru care există un beneficiu foarte clar, așa cum s-a arătat în Uniunea Europeană, astfel încât decizia să poată fi aplicată. În ceea ce privește acordurile în instanță, majoritatea vorbitorilor de astăzi au arătat că ar putea exista o problemă cu regula legii aplicabile care a fost propusă de comisie. Poate avem nevoie de o regulă un pic mai complexă în acest domeniu. Ceea ce aș propune eu este să utilizăm o regulă care există deja în regimul comunitar și să utilizăm Convenția de la Roma în ceea ce privește legea aplicabilă pentru alegerea acordului în instanță. Am prezentat aceasta în detaliu în textul pe care l-am trimis, așa că n-am să insist acum prea mult asupra acestei chestiuni. Aș vrea să avertizez aici în legătură cu regulile lispendens, pendens în ceea ce privește alegerea acordurilor în instanță. Pentru că mie mi se pare că există aici un pericol ca regulile propuse să ducă la uh, acțiuni de tip torpedo și mai mari. Și anume, după ce o instanță a fost sesizată, în conformitate cu regulamentul, o parte care dorește să uh, facă un abuz de, uh, al regulamentului Bruxelles 1 ar putea uh, interveni cu o cerere în ceea ce privește acordurile în instanță și aceasta după sesizarea inițială a instanței respective. Și atunci prima instanță sesizată va trebui fie să oprească procedurile, fie uh, să renunțe de dreptul la aceste proceduri. Nu e foarte clar în regulament. Cred că nu e vorba aici doar de o posibilitate teoretică, pentru că e foarte ușor să pretinzi că uh, o astfel de uh, cerere a fost uh, prezentată. Deci cred că avem nevoie de niște reguli mai clare și mai concise care sunt prezentate în detaliu în declarația scrisă pe care am făcut-o. Pentru a elimina acest efect de întârziere sau de acțiune de tip torpedo, ar fi să se dea mai multe puteri instanțelor naționale, puteri, de exemplu, în sensul continuării procedurilor, chiar dacă o altă instanță a fost uh, sesizată. Și dacă prima instanță sesizată nu are competența, într-adevăr, probabilitatea este foarte mare ca o a doua instanță să aibă competența și în cazul acesta ar trebui să uh, fie plătite daunele uh, respective persoanei care a fost afectată. Un ultim comentariu pe care vreau să-l fac se referă la acțiunile în masă. Comisia a propus o regulă la articolul 85 al propunerii. Se pare că aceasta nu este la locul potrivit în cadrul procedurilor din regulament. Cred că există un motiv întemeiat pentru a fi îngrijorați în legătură cu uh, felul în care conlucrează chestiunile uh, de drept material și cele procedurale, în special în cadrul acestor acțiuni colective. Știm uh, de la jurisdicția Curții de Justiție că există acest drept la grevă care depinde de politicile publice ale statului membru la un anumit moment. Deci, problemele de politică publică ale unui stat membru ar trebui să fie analizate. În al doilea rând, știm că articolul 9 din regulamentul Roma 2 arată că dreptul material indică încă o dată statul membru unde are loc greva și unde sunt afectate drepturile fundamentale ale cetățenilor. Însă, din punct de vedere procedural, acest lucru nu se reflectă în niciun fel. Din punct de vedere procedural, avem uh, foarte multe reguli jurisdicționale și au existat și sentințe ale Curții de Justiție Europene care arată, de exemplu, că articolul 5 5.3 și 6.1 sunt cele aplicabile în acest caz. Aceasta permite alegerea unei jurisdicții diferite care ar putea fi folosite în cadrul unui litigiu de ilegalitate pentru aceste cazuri. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că o instanță comunitară ar putea lua o decizie în legătură cu dreptul unui alt stat membru. De exemplu, o instanță franceză ar putea decide în legătură cu legalitatea unei greve din Marea Britanie mm, și ar trebui să interpreteze politica și legea Marii Britanii. Eu mm, aș propune, în schimb, și am propus deja acest lucru în uh, textul pe care l-am trimis, să adaptăm partea procedurală și partea materială, astfel încât, în general, același stat membru să fie cel responsabil și competent pentru o anumită cauză și pentru a hotărî ce lege materială se aplică. Aceasta se poate face prin introducerea unei noi jurisdicții exclusive pentru acțiunile colective, de exemplu în articolul 22 sau într-un alt articol. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a mă adresa, de a mă adresa dumneavoastră și aștept sugestiile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim! Am încheiat prima parte a seminarului nostru. I-am ascultat pe experții invitați și ascultând comentariile dumneavoastră mi se pare evident că există anumite domenii în care avem păreri convergente, de exemplu abolirea execuatorului. Se pare că aici nu e nevoie să convingem pe nimeni, e vorba de o decizie politică, însă în același timp și de o decizie de natură tehnică pentru că viața de zi cu zi ne-a arătat că nu mai e nevoie de acest instrument. Însă în alte domenii se pare că există divergențe de opinii. Unii dintre dumneavoastră sunteți de acord cu anumite puncte, alții nu. Același lucru se întâmplă și aici la Parlamentul European, în dezbaterile noastre, în dezbaterile pe care le avem cu Comisia și cu Consiliul. Cred că aceste dezbateri vor continua și pe viitor, bineînțeles și atunci când vom termina uh, munca noastră la regulamentul uh, Bruxelles 1. Și probabil că va fi nevoie de nou de părerea noastră peste câțiva ani. Avem acum uh, ceva timp la dispoziție pentru o uh, dezbatere. Nu știu dacă sunt întrebări din sală pentru experții noștri. Domnul Bodu, vă rog. Pe doamna profesor Preteli, aș vrea să întreb dacă atunci când s-a referit la tratamentul juridic aplicat arbitrajului, uh, s-a gândit a face, la a face vreo deosebire între arbitrajul instituționalizat și cel ad hoc, sau la, s-a referit la el în general. I'm sorry, I, I didn't understand the, the question. I don't know if it's uh, the translation. Îmi pare rău, uh, probabil că interpretarea a fost mai târzie. Când ați formulat considerări legate de arbitraj, v-ați referit la arbitraj la modul general sau se face o diferențiere între arbitrajul internaționalizat sau arbitrajul ad hoc? Nu, m-am referit la arbitrajul instituționalizat, bineînțeles. Dar, pentru că tot uh, am ocazia să vorbesc, pentru că s-a vorbit despre forum necesitatis și mi s-a părut că există un uh, consens pentru că uh, se dovedește a fi neconstituțional, conform legislației italiene, pentru că este contrar cu articolul 25. În principiu, uh, judecătorul național uh, um, având în vedere condițiile de uh, credibilitate, trebuie de fapt ca um, pârâtul să cunoască de la bun început care sunt condițiile din uh, țara respectivă și uh, dacă dorim să adăugăm un forum necesitatis pentru protecția drepturilor omului, putem să facem acest lucru, dar uh, poate că nu în formula chiar forum necesitatis, pentru că există aici caracteristici specifice jurisdicționale. Și o altă chestiune pe care doresc să o menționez în ce privește alegerea curții și acordurile din acest punct de vedere. Cred că regimul alegerii instanței trebuie să fie articolul 23 din regulamentul Bruxelles 1, pentru că Poate că uh, acest articol merită să fie completat, dar să ne gândim și la aspectele legate de lege aplicabilă legate de aceste acorduri. pentru a nu se contraveni, de fapt, prevederilor legate de alegerea instanței conform acordurilor. Mulțumesc, doamna profesoară. Următoarea intervenție, vă rog. am o întrebare care se adresează tuturor aspeților noștri, pentru că uh, sunt conștientă și conform mimicii dumneavoastră că în legătură cu articolul 22 uh, chiar și experții au abordări foarte diferite. Care este argumentul dumneavoastră legat de articolul 22 privind uh, garanțiile legale? Curtea Europeană de Justiție uh, menționează acest aspect în diverse hotărâri pronunțate, atunci când trebuie, de fapt, ca atât uh, pârâtul, cât uh, și cel care uh, a introdus cauza trebuie să aibă cunoștințe legate de uh, locul ideal, instanța ideală care să se adreseze. Și mie mi se pare că aceste garanții juridice, conform articolului 22, nu sunt bine definite. Președintele, mulțumesc foarte mult. Powiedzieć na to pytanie. Este evident că nu toată lumea va reuși să ia cuvântul. Nu avem, din păcate, timp să dăm cuvântul tuturor experților. Probabil unul sau doi dintre dumneavoastră s-ar putea referi la această temă. Cine ar dori să intervină? Vă referați la articolul 22, unde se vorbește de competență exclusivă. În practică, cred că a fost doar un singur domeniu problematic, și anume dispoziția privind dreptul uh, firmelor, competența exclusivă asupra procedurilor care ca, au ca obiect valabilitatea deciziilor privind activele unei firme. E vorba de a delimita clar limitele decizie care într-adevăr intră în domeniul de aplicare al competenței exclusive sau care țin de contestarea acestei competențe. A fost o decizie a Curții Europene, un apel din partea Irlandei, decizia Hassel-Doherty ar fi un exemplu în care ECJ-ul a încercat să înțeleagă întrebarea și faptele din spatele acestei întrebări, însă în practică cred că lucrurile sunt destul de clare. Una dintre întrebările care au fost puse, probabil de domnul profesor Hess, a fost dacă să ne uităm sau nu la acest efect oglindă al acestor reguli în ceea ce privește țările terțe. Probabil că ar trebui să facem acest lucru, ar fi coerent, s-ar alinia dreptul internațional, însă e nevoie de um, elemente de salvgardare adiționale. Dacă e vorba, de exemplu, de litigi implicând Turcia, Africa de Sud sau Statele Unite și rezidenți de acolo, e necesar să recurg la această procedură, însă nu trebuie să facem acest lucru în legătură cu statele a căror sistem juridic nu este contestat Asta duce la genul de întrebări menționate și de doamna Pretelli. Deci nu e o întrebare deosebit de clară această întrebare privind uh, dreptul internațional. Vă mulțumim. Aș dori să rog pe domnul profesor Hess să încerce eventual să răspundă la această întrebare care pentru noi este deosebit de importantă și anume aceste elemente de salvgardare, aceste garanții privind recunoașterea reciprocă din partea țărilor terțe, vorba de țări asupra căror sisteme, asupra căror uh, sisteme juridice există o serie de întrebări. Uh, sunt diferențe între țări, nu toate țările sunt țări democratice, nu toate țările au un sistem juridic bun, nu avem același nivel când e vorba de respectarea valorilor democratice sau a regulilor statului de drept în țările respective. Și în acest caz s-ar putea extinde domeniul de aplicare al Bruxelles 1 asupra țărilor terțe. Ce considerați, domnule profesor? Mulțumesc foarte mult. Nu cred că aceste reguli de recunoaștere, așa cum uh, sunt uh, astăzi formulate, pot fi transmise asupra statelor terțe, pentru că aceste reguli sunt valabile doar în cadrul acordului de la Lugano și uh, se aplică doar în raport cu anumite state în contact cu care a avut loc o armonizare a prevederilor legale, inclusiv în ce privește aplicarea hotărârilor judecătorești. Deci eu cred că eh, în clipa de față. E nevoie chiar de mai multe bariere în ce privește recunoașterea hotărârilor în raport cu anumite state terțe decât figurează în clipa de față în regulamentul Bruxelles 1 pentru că există aici anumite situații care neapărat trebuie să fie considerate ca excepții. Deci eh, trebuie să avem relații doar cu statele terțe în care controlul asupra ordinii publice, atât în ce privește procedurile, cât și în ce privește dreptul material sunt foarte bine clarificate, pentru că există mm, jurisprudență din statele membre ale Uniunii legate de respectarea ordinii publicii eu cred că trebuie să fie foarte bine clarificate lucrurile pentru ca din acest punct de vedere să existe un sistem juridic uniform. Trebuie să ne gândim uh, că în felul acesta și pentru statele terțe cu care avem acord, uh, lucrurile ar putea să fie benefice. Iar în ce privește articolul 81 al Tratatului de Funcționare ale Uniunii Europene, cred că competențele Uniunii Europene sunt foarte bine definite. Președintele, mulțumesc foarte mult. A fost o punct de vedere polemic la adresa domnului Hon, înțeleg, dar nu vrem să continuăm această polemică, pentru că dorim, de fapt, să uh, continuăm uh, uh, agenda noastră de lucru, încheiem ca atare întrebările și răspunsurile și îl rog pe domnul profesor Hess să ne spună ceva despre interpretarea excepțiilor în ce privește politica publică și instrumentele europene privind dreptul privat și procedural. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba despre un studiu Uh, care ne-a fost solicitat de către Serviciul Științific al Parlamentului. Studiul a fost întocmit la Universitatea din Heidelberg. Colegul Thomas Pfeiffer și cu mine am elaborat acest studiu și trebuia să găsim uh, un răspuns în legătură cu modul în care arată practica în statele membre ale Uniunii Europene în ce privește aplicarea clauzelor de ordine publică în toate instrumentele juridice eh, care eh, există de la 1 mai 1999. Și în ce privește 23 de state membre am făcut acest lucru eh, prin raportori regionali, iar în textul acestui studiu se găsesc și numele raportorilor și sunt la pagina 19 enumerate și statele. Am studiat jurisprudența Curții Europene de Justiție justiție și, pe de altă parte, și practica statelor membre. Am încercat, uh, prin chestionare foarte detaliate, să culegem cât mai multe informații și doresc să vă prezint foarte pe scurt rezultatele esențiale. Ne-am concentrat uh, în activitatea noastră mai ales pe regulamentul Brusel 1, pentru că aici găsim cele mai multe aspecte practice reflectate, dar studiul a confirmat ceea ce am putut constata și cu alte ocazii, și anume că există foarte uh, puține situații practice legate de uh, acest regulament. Există câteva hotărâri judecătorești pronunțate, dar de fapt acest regulament constituie în continuare o mare excepție, iar aplicarea um, prevederilor legate de ordinea publică constituie o situație și mai rară pentru realitățile din statele membre. Rezultatele studiului pot fi foarte bine prezentate în ce privește regulamentul Bruxelles 1 Vreau să vă spun că a fost un rezultat care ne-a mirat pe noi și a mirat și pe uh, raportor. Ne-am întâlnit la Heidelberg în februarie anul curent pentru o întâlnire de lucru, pentru a discuta rezultatele cu raportorii și rezultatul este nu există practic cazuri în care ordinea publică materială să fi fost aplicată cu succes. Nici nu am așteptat să ajungem la un asemenea rezultat, dar aceasta este realitatea. Pot să vă numesc un caz pozitiv, cazul unei instanțe din Franța, care trebuia să recunoască hotărârea pronunțată unei instanțe din Marea Britanie. Era vorba de condamnarea unui medic veterinar la um, acordarea de daune materiale. De fapt, veterinarul trebuia să suporte 85% din prejudiciul provocat, iar angajatorul acestui medic veterinar 15%. Deci aici a fost, de fapt, o uh, situație în care angajatul a greșit masiv și uh, de aceea, de fapt, instanța uh, britanică a spus nu putem recunoaște nu, această hotărâre judecătorească. Deci Ehm, trebuie să vedem ehm, cum se poartă discuția în ce privește ordinea publică. Ea decurge mai puțin din acest fundal practic, cât mai mult din considerente care se ascund în spatele acest acestui uh, drept de ordine publică. De multe ori este vorba și de motive emoționale, de sentimentul că trebuie să uh, existe o posibilitate de a te și opune unor hotărâri străine și să introduci niște standarde de protecție eventual și în ce privește recunoașterea hotărârilor sentințelor judecătorești. Și alt element important este legat de modul în care instanțele naționale operează cu acest ordre public, se referă mai mult la contextul legislativ național sau la criteriile europene. Iar aici, în ce privește hotărârile Curții Europene din Grombach și Ingampații, s-a uh, constatat că există un trend unitar. Instanțele naționale aplică din ce în ce mai mult instrumente uh, europene legat poate și de faptul că și Curtea Europeană de Justiție în speța Gambații a stabilit foarte clar cum poate să fie folosită această rezervă de ordine public de către instanțele naționale. Deci uh, era vorba despre uh, eliminarea unei părți din întreaga procedură, iar uh, acea parte a fost Uh, condamnată la plata unor uh, daune uh, mare volum, iar acea parte nu a vrut să coopereze cu instanța, iar atunci instanțele italiene au recunoscut și hotărârea pronunțată în Marea Britanie pentru a pedepsi acea parte care nu a dorit să colaboreze. Deci, în ce privește regulamentul Bruxelles 2A este de aceea atât de interesant pentru că aici este vorba despre o practică juridică intensă și o jurisprudență intensă în ce privește recunoașterea unor uh, hotărâri de uh, recuperarea copiilor um, de către uh, un părinte dacă acel copil a fost de fapt răpit de uh, celălalt părinte. Aici um, există o recunoaștere automată a unor hotărâri din străinătate în acest sens, fără să se poată opera cu rezerva de ordin public. Iar uh, cazurile practice ne demonstrează că în acest domeniu foarte sensibil, din păcate, există deficite de punere în aplicare. Uh, pe care le vede și Curtea Europeană de Justiție și, uh, și din acest punct de vedere își uh, revede hotărârile pronunțate. Am avut cu judecători de la Curtea Europeană de Justiție o întâlnire la Heidelberg. Problema este foarte sensibilă și este tratată cu multă atenție, pentru că în acest raport această încredere reciprocă Uh, ca principiu al dreptului uh, comunitar uh, nu um, se regăsește în totalitate în practică. Există deci dificultăți încă și trebuie să avem în vedere acest lucru. Atunci când vorbim despre reformarea regulamentului Bruxelles 1, trebuie să ne întrebăm cum și dacă trebuie modificată rezerva de ordin public ca să putem opera până la urmă și cu acest instrument. Și um, Domnul Leighton a spus că multe uh, hotărâri greșite ar putea fi evitate dacă uh, procedura în primul stat um, invocat um, s-ar uh, derula uh, un proces în condiții uh, de echitate 100%. Atunci se spune că s-am putea renunța la acest uh, rezervă de ordine public pentru că um, noi mai avem și în regulamentele 2 um, uh, această posibilitate de ordine public material. Dar eu cred că lucrurile uh, nu se rezolvă pentru că în majoritatea cazurilor, uh, de fapt, instanța nu aplică legislația străină, ci legislația națională. Ca în cazul instanței franceze care ar fi trebuit să recunoască uh, sentința din Marea Britanie. Iar um, aici, sigur că instanța nu va accepta că propria Uh, legislație încalcă drepturile omului, ci mai degrabă va fi înclinată să spună că cea străină face acest lucru. Deci uh, eu aș fi ceva mai generos decât uh, antevorbitorii. Eu cred că cel puțin trebuie să păstrăm această posibilitate de control pe întreg procesul. Cred că există două constelații uh, de spețe. Pot fi uh, formulate pretenții um, auxiliare ca legate de uh, despăgubiri până la nivelul dobânzilor de asemenea și în felul acesta un control de eh, tip ordre public, așa cum este eh, descris de către comisie, ar trebui să fie eh, posibil și în ce privește proporționalitatea cererilor. În felul acesta, puținele cazuri pe care noi am putut să le analizăm în studiul nostru, în care acest, această rezervă de ordine publică a jucat un rol, ar putea să fie utilizată și mai eficient. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule profesor, pentru această prezentare și dacă după această intervenție a domnului profesor mai dorește cineva să facă observații sau are întrebări, nu, se pare că nu este cazul. Atunci, mulțumesc foarte mult pentru uh, faptul că ați uh, participat la această discuție cu noi. Prezentările dumneavoastră au fost deosebit de valoroase și vom mai avea ocazia să le valorificăm în activitatea noastră legislativă. După ce pachetul de uh, reformare va fi încheiat și uh, mâine este termenul limită pentru depunerea amendamentelor, când acest pachet va exista, uh, cu siguranță uh, veți privi activitatea Comisiei Juridice cu um, uh, o privire proaspătă și um, cred că varianta finală uh, va fi um, semnificativ modificată față de proiectul inițial, pentru că dumneavoastră știți prea bine cum stau lucrurile. Uh, după această etapă de negociere între votul în comisie și votul în plenară, mai există uh, negocierile cu Comisia și Consiliul și cu siguranță și acolo vom putea valorifica observațiile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru timpul afectat, pentru informațiile foarte utile pe care le-ați furnizat și sper să avem ocazia cât de curând să ne revedem. Mulțumesc!